delegației cu Mercosur, care se va numi Delegația pentru relațiile cu țările din Mercosur. Aveți comentarii, dragi colegi? În urmare, consider adoptate aceste sugestii.